Stimați colegi, dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Este joi, toată lumea dorește să prindă un tren, un avion. Haideți să începem, vă rog. O să încep prin a face o declarație, un anunț. și anume, în conformitate cu regula 166 a regulamentului de procedură, președintele a decis să impune o penalitate către domnul de Graf pentru comportamentul la votul din 28 octombrie 2015 și această sancțiune va fi retragerea dreptului la perdiemul său pentru o perioadă de 5 zile. Această decizie a fost notificată către membrul, membrului în cauză. Now... Bun, acum o să vorbesc română. Am primit din partea grupului ICR următoarea cerere de numire. Domnul Ceslav